unde vom uh, continua discuțiile și mai departe pe această temă. Vă mulțumesc! Mulțumim, doamnă comisar. Am primit uh, șapte moțiuni de rezoluție pentru a încheia dezbatere. Votul va avea loc după ce se încheie dezbaterile. Acum vom trece la punctul următor de pe agenda, care este Venezuela, în special cazul Maria Lourdes Safiuni și primul vorbitor este domnul Fisas Aixeia. Mulțumesc, doamnă președinte. Judecătoarea Fiunii a fost pusă în libertate condițională conform cu legea din Venezuela și conform Națiunilor Unite. De aceea a fost uh, închisă într-o închisoare de maximă securitate în condiții care îi pun viața în pericol. Președintele Chavez a cerut procurorului să ceară pedeapsa maximă, iar uh, adunării naționale să adopte o lege cu efect retroactiv. Amnesty, Amnesty International și uh, alte organisme internaționale și-au arătat preocuparea. Nu este un caz izolat, uh, stimați colegi, ci demonstrează uh, deriva autocratică a unui regim care, sub aparența unor alegeri democratice, se îndreaptă exact invers către confiscări și către arestarea adversarilor politice, contravine dreptului, uh, drepturilor omului și drepturii statului de drept. Așa încât cerem eliberarea imediată a doamnei judecătoare Fiunii. Mulțumesc, uh, două minute și jumătate, doamna Weber. Mulțumesc, domnule președinte. Încă o dată discutăm în acest Parlament situația din Venezuela, nu pentru că vrem, ci pentru că trebuie. Lucrurile nu s-au îmbunătățit de la ultima noastră rezoluție, din contră. Ideea statului de drept dispare acum și supresiunea exercitată asupra sistemului judecătoresc și a judecătorilor mai ales libertatea presei, uh, proprietatea privată, sunt toate încălcate. Articolul 6 din Constituția Venezuelei stabilește faptul că sistemul judecătoresc este independent, iar Constituția este garantul acestei independențe. Cu toate acestea, președintele Hugo Chavez dictează prin cuvântări uh, publice procurorilor și judecătorilor cum să acționeze. Mai mulți judecători au căzut victimă acestui comportament al președintelui. Unii au fost îndepărtați din funcție, alții au plecat din țară. Cazul judecătoarei Maria Lourdes Afiun este cel mai recent și cel mai proeminent, în sensul că judecătoarea a fost uh, închisă pentru o hotărâre pe care a dat-o. Cum e posibil ca un judecător care se ocupă de cazul ei să acționeze independent în momentul în care președintele țării, înainte să aștepte hotărârea tribunalului, se referă la ea în mod public ca la un bandit și cere pedapsa maximă. Maria Lourdes Safiuni este de șapte luni unde integritatea ei fizică și viața ei sunt puse în pericol este într-o închisoare cu mai mult de 25 de deținute pe care le-a condamnat de-a lungul anilor pentru infracțiuni foarte grave. Fără îndoială, măsura aceasta a fost luată pentru a o umili și pentru a o speria. Cum nu aștept foarte mult de la instanțele venezuelene, îi cer președintelui să o elibereze președintele, pre, domnule președinte, judecătoarea trebuie să-și recapete libertatea și trebuie să se bucure de un proces just cu toate garanțiile necesare ca să se elibereze de, juc, de toate acuzațiile aduse de procuratură. Ar fi umanitar și ar fi și drept în cazul ei. Mulțumesc. Doamna de Kaiser. Dans l'affaire Marie Lourdes. Cazul Maria Lourdes Afiunii din Venezuela um, este unul legat de situația de corupție din această țară. Și uh, s a fost un caz similar al lui Simon Romero. Este uh, de fapt o situație pe care o întâlnim în toate dictaturile. Este uh, cazul să adoptăm o rezoluție dar uh, nu trebuie să contaminăm lucrurile. Mi se pare că, într-un fel, am încărcat prea greu barca. Propunerea uh, este de a nu acuza tot regimul venezuelan. Doamna Maria Luz Afiuni a pus în libertate condiționată pe Eligio Cenero, care este un bancher acuzat de faptul că a utilizat fonduri necuvenite. A fost aruncată în închisoare. Nu știu dacă uh, această decizie a judecătoarei este legată de problemele drepturilor omului. Sigur că noi trebuie să cerem un proces care să fie inițiat, trebuie să existe o separare strictă între politică și judiciar. Cu asta pot să fiu de acord. Domnul Romevoi da, două minute. También. Mulțumesc și eu mă aliniez celor spuse de colega de Kaiser. Acum câteva zile ni s-a cerut să avem o moțiune de urgență asupra acestui caz și eu am spus că acest caz merita atențiune. Totuși, poate nu o rezoluție de urgență, ci o scrisoare pe care să o semnăm și să arătăm cât suntem de preocupați și să înaintăm astfel o petiție președintelui Hugo Chavez pentru a se acorda garantiile judiciare în orice caz și în cazul judecătoarei a Aceasta a fost intenția noastră și de aceea am prezentat noi o rezoluție la care am adăugat câteva puncte care coincid cu cele exprimate aici și care cred că sunt importante. Totuși, în acest proces am văzut că e vorba de mai multe rezoluții asupra acelui caz, asupra situației specifice a judecătoarei din Venezuela și mai degrabă vin din perspectiva opoziției venezuelene. Nimeni nu uită că această rezoluție va fi folosită politic în Venezuela. Pentru mine este foarte clar că nu am niciun fel de simpatii politice față de domnul Chavez. Absolut deloc, dar nu vreau ca Parlamentul European să fie folosit ca un mijloc de campanie pentru opoziția venezuelană, pentru că ei folosesc aici o, un caz particular pentru a se exprima împotriva politicii din Venezuela și nu este dezbaterea noastră de astăzi. Acest lucru ar fi trebuit să se petreacă într-un alt context și nu nici astăzi, nici aici. Rezoluția de urgență are un mandat specific și o finalitate specifică, iar dumneavoastră știți de foarte multă vreme și folosiți însă acest spațiu pentru a face cu totul altceva care nu țin de denunțarea specifică a cazurilor de încălcare a drepturilor omului. Deci noi cu toți ar trebui să ne gândim la acest lucru, mai ales în ceea ce privește binele drepturilor omului. Mulțumesc, domnul Tanoc, un minut. Domnule președinte, demagogia președintelui Hugo Chavez pare să nu cunoască limite. Acum a început să se ocupe de independența puterii judecătorești ca următor uh, obstacol uh, până ajunge la puterea absolută. Trimiterea închisorii acestei domne judecători este cea mai nerușinată încercare până acum de a pune un căluș celor care nu sunt de acord și care mai sprijină statul de drept. Cum poate spera această judecătoare o judecată corectă? E clar că o acuză că e bandit și că trebuie să fie trimis la închisoare timp de 30 de ani. S-a spus că și Simon Bolivar ar fi împușcat-o. Acest regim, tot mai dictatorial lui Chavez, e o incitare la violență. Dacă Chavez uh, nu este pedepsit pentru că rămâne un critic isteric al SUA și ca atare este popular cu mulți din stânga din Europa și din acest Parlament. Acest paradox continuă să submineze eforturile colective ale UE de a expune tendința alarmantă către un regim totalitar în Venezuela. Mulțumesc! Thank you. Mulțumesc foarte mult! Am avut o carton albastru din partea unui posel care presupun că vrea să adreseze o întrebare domnului Romeva. Acceptați întrebarea, domnule Romeva? Domnul Posel. Aș vrea să-l întreb pe colegul Romeva dacă știe că în regulament nu e vorba doar de drepturile omului, ci și de democrație și de statul de drept. Și acestea sunt concepte care ne interesează și știm că domnul Chavez este un pericol pentru democrație și statul de drept. Romeva. Domnul Romeva. Domnul Posel, este o chestiune de prioritate. Acum două luni am discutat exact despre acest lucru cu o rezoluție de urgență despre Venezuela și spuneam că să clarificăm care sunt prioritățile și trebuie să, dacă trebuie să avem la AFET o discuție despre Venezuela, dar să nu utilizăm această sesiune pentru altceva, pentru că aici vorbim despre încălcarea drepturilor omului. Mulțumesc și continuăm acum cu domnul Higgins, două minute. Vorbitorul nu are microfon. Okay. Okay. Uh, this resolution... Această rezoluție care pretinde că se referă la drepturile omului în Venezuela expune o, un caz de ipocrazie masivă între partidele de dreapta din acest Parlament. Pentru că agenda reală, obiectivul nu este de a apăra drepturile omului, ci de fapt de a promova răsturnarea guvernului lui Hugo Chavez din Venezuela pentru a sprijini partidele de dreapta, opoziția din Venezuela, care încă controlează părți mari din uh, mass media privată și din industrie și terenuri și include pe cei care au încercat o lovitură de stat deschisă cu mai puțin de 10 ani în urmă. Guvernul Chavez a aplicat niște măsuri progresiste care au îmbunătățit viața celor mai sărace straturi ale societății. Asta a însemnat că Chavez s-a opus politicilor neoliberale economice pe care Uniunea Europeană și SUA le-au obligat pe multe țări din America Latină să le aplice politici cum ar fi dereglementarea, liberalizarea și privatizarea economiilor, care de fapt sunt în avantajul companiilor transnaționale majore cu sedii în uh, SUA și Uniunea Europeană. Iată de ce avem această campanie de uh, vilificare. Uh, toți deținuții din Venezuela cred că sunt tratați cu demnitate și uh, au șansa la un proces corect. Colegi socialiști din Venezuela care au probleme majore cu unele aspecte ale politicii aveți pe care o critică. Tenințe tot mai mari de birocratizare, și tendințe staliniste de a discredita opoziția care vin din partea stângii și din mișcării de stânga și laburiste. Am vrea ca resurse majore din Venezuela în forțe publice, dar într-un regim real democratic de gestionare care să pună bazele creării unei bunăstări și unor servicii pentru a transforma viața marii majorități a locuitorilor Venezuelei și să pună capăt în probleme îngrozitoare cum ar fi sărăcia și criminalitatea, dar să ofere de asemenea drepturile ale omului sociale și democratice pentru toți. Mulțumesc. Președinte, mulțumim foarte mult la vorbitori individuali. Mai întâi domnul Sonic, un minut. Mulțumesc, doamne președinte. În această sală, de multe ori ne punem întrebarea sau ni se adresează întrebarea de către alegătorii noștri cât de eficientă este activitatea noastră în domeniul protejării drepturilor omului. Iar dacă laud pe colegul meu comunist care afirmă că prin o asemenea atitudine am putea să ducem la căderea unui regim, nu pot decât să mă bucur, pentru că m-aș bucura foarte mult dacă acesta ar fi efectul să cadă regimul din Zimbabwe, din Venezuela sau din Belorusia. Dar este în același timp și trist ceea ce aud din partea doamnei de Kaiser, din uh, partea domnului Romero Irueda, pentru că uh, acum uh, două luni ați spus același lucru. Nu este cazul, nu este locul potrivit pentru a vorbi despre Venezuela. Ba da, cred că este locul potrivit pentru a-i apăra pe oameni indiferent ce simpatii politice am avea. Președintele Chavez și aparatul său de stat își urmărește adversarii, îi chinuie pe reprezentanții uh, opoziției democratice, iar uh, noi nu cerem numai punerea în libertate a judecătoarei Afiunii, aș vrea să înaintăm și o petiție Venezuelei în care să ne exprimăm dubile în legătură cu statul de drept din această țară. Doamna Iatermachi. Mulțumesc. Mă bucur că Parlamentul European se referă aici la judecătoarea Fiunii și își ridică vocea împotriva încălcării drepturilor omului din Venezuela. Mai mult decât atât, îndemn guvernul din Venezuela să respecte poporul din Venezuela și de asemenea să respecte și Cartela Internațională a Drepturilor Omului și să se îndrepte către democrația adevărată, către democrație și către statul de drept. Judecătoarea Fiuni și cazul ei ne aduc aminte cu tristețe de atitudinea negativă a Venezuelei față de drepturile omului arestarea ei este o încălcare a drepturilor uh, esențiale, fundamentale, personale și împotriva, este îndreptat și împotriva puterii judecătorești. Mulțumesc și acum uh, procedura catch the eye. Am din nou mai multe cereri decât voi putea satisface, dar o să facem cât de multe putem. În primul rând, doamna Kohler. Äh, Mulțumesc, doamna președinte. Acum o jumătate de an am vorbit deja despre problemele din Venezuela din punct de vedere al uh, încălcării principiilor democratice. Poziția guvernului, inclusiv vis-a-vis -vis de internet și față de mass media, pe, pentru că au fost uh, închise diverse instituții de presă și au fost blocate site-uri de internet. Noi știm care este situația în această țară. Președintele a adresat oficial acuze împotriva judecătoarei a fiunii. Eu cred că principiile democratice, principiile cetățenești trebuie respectate în această țară. Libertatea de expresie trebuie să fie apărată, tot așa cum trebuie stimulată dezvoltarea democratică și alegerile libere în această țară. Mulțumesc. Doamna Macovei. Uh, <clears throat> democraia în Venezuela is in danger and I... e în pericol în Venezuela și a vrea să adaug un alt caz care se leagă de limitarea de către guvern a libertății de exprimare și controlului societății civile. O situaie recentă cu implicaii în întreaga regiune este tentativa Venezuelei în iunie 2010 de a modifica un proiect de rezoluție privind societatea civilă și participarea acesteia la, organizarea, la Organizația Statelor Americane. Venezuela a dorit să facă participarea societății civile să se supună dreptului intern. Există un precedent, o clauză similară în tratatul privind implementarea Convenției Interamericane împotriva corupției, a fost utilizată de Venezuela pentru a preveni ONG-urile care relatează corupția din această țară. Comisia și Consiliul trebuie în mod ferm și deschis să sprijine societatea civilă din Venezuela și să depună eforturi și cu mare atenție pentru următoarele alegeri parlamentare. Legitimitatea următorului parlament este crucială în această perioadă de deteriorare a democrației și în fine aș dori să-mi adaug glasul pentru eliberarea acestei judecătoare. Mulțumesc, președinte, mulțumesc, doamna Crețu. Acum

vă spun că sunt surprins de modul în care își exercită puterea Chavez în Venezuela. Ne amintește de cele mai cumplite regimuri comuniste din Europa răsăritană înainte de căderea zidului Berlinului. Maria Lourdes Afiuni a fost arestată pe nedrept și uh, constatăm din acest caz că Justiția nu este independentă în această țară. Mulțumesc, domnul Metro Androv. Mulțumesc, doamnă președinte. Nu e prima dată când intervin apropo de Venezuela și de încălcarea drepturilor române din această țară și mă tem că nu va fi ultima. Altădată m-am referit la ziariști, astăzi mă refer la o judecătoare și întotdeauna la un cetățean ca mii de cetățeni care doresc să trăiască în pace și în libertate. Cetățeni care doresc să-și păstrează conturile și pământurile fără incertitudinea zilei de mâine. Venezuela este pentru mulți o țară care i-a primit astăzi, este din păcate o țară în care libertatea și alte libertăți și drepturi sunt amintiri ale trecutului. Aici vorbim despre drepturile omului și despre alte asemenea probleme. De aceea ne acordăm susținerea judecătoarei a fiunii pentru care nu există speranța că libertatea va de redeveni o, o realitate. Mulțumesc! Mulțumesc! Este încheierea procedurii catch the eye și acum îi dau cuvântul doamnei comisar să reacționeze la cele spuse. Mulțumesc, domnule președinte. Uniunea Europeană urmărește îndeaproape situația din Venezuela și în această privință aș dori să subliniez faptul că împărtășim îngrijorările exprimate aici în legătură cu situația arestării și în care este deținută această doamnă judecătoare Rafiuni și declarațiile făcute de autoritățile din Venezuela în legătură cu o arestare. Important să luăm notă de faptul că raportorul special al ONU privind independența judecătorilor și avocaților și grupul de lucru al ONU privind detenția arbitrară au calificat arestarea doamnei judecător Maria Lourdes Afiuni ca fiind ceva extrem de îngrijorător ca încălcarea independenței judici, judice. experți independenți au mers și mai departe, declarând că pentru faptul că și-a exprimat uh, funcțiile garantate Constitu- Constituției, crearea unui climat de teamă în rândul puterii judecătorești și a juriștilor, în general, avocaților. În niciun caz nu se poate accepta subminarea statului de drept și obstrucționarea justiției. După ca argumente că e nevoie de eliberare imediată, necondiționată a doamnei judecător a fi unii ca imperativ. Comisia Interamericană privind drepturile omului a emis o măsură de protecție în favoarea doamnei judecător Maria Lourdes Safiune, sublinind responsabilitatea de a apăra viața și integritatea sa fizică și de asemenea de a o transfera într-un loc sigur. Deși autoritățile din Venezuela au relatat că a fost ținută separat de deținuții obișnuiți din închisoare, după cum s-a spus aici, continuă să fie în spatele gratilor. Institutul Național pentru Orientare Feminină, ai cărei um, deținut, deținut ar fi femei pe care le-a condamnat ea. În contextul dialogului cu autoritățile în Venezuela, întotdeauna am subliniat importanța respectării pe deplin a obligațiilor internaționale și angajamentelor în ce privește drepturile omului, inclusiv libertatea de expresie, respectarea statului de drept, în special respectarea independenței judecătorești. Aceste chestiuni au fost ridicate în contextul dialogului cu autoritățile din Venezuela cu fermitate și deși autoritățile au argumentat că această trimitere în închisoare e în conformitate cu legislația venezuelană, noi am considerat că e o chestiune bazată pe judecata ONU și a Comisiei Interamericane privind drepturile omului și a propriilor noastre evaluări și suntem profund îngrijorați. Noi urmărim tendința polarizării politice care apare în țară cu îngrijorare. Alegile din septembrie sunt văzute ca piatră de hotar pentru viitorul țării și acum a venit momentul că Uniunea Europeană să sublinieze importanța pe care o au aceste alegeri și să fie în condiții de transparență democratice. Și aș vrea să profit de această ocazie pentru a sublinia că Uniunea Europeană încurajează toți actorii să se implice în procesul electoral în spiritul toleranței, în spiritul civic și respectului pluralismului de păreri. Vom continua să urmărim evoluțiile din Venezuela îndeaproape în contextul și pe baza angajamentului nostru de a sprijini uh, democrația și de a promova drepturile omului, libertățile fundamentale pretutindeni în lume, inclusiv în Venezuela. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumim foarte mult, uh, doamnă comisar. I can't accept... Nu pot să accept un cartonaș albastru decât pentru un alt membru. Am primit șapte moțiuni pentru rezoluție.